Domnule Președinte, vă rog să platz zu nehmen? ich erkläre die am. achtundzwanzig deschis declar uh, sesiunea plenară redeschisă. Ea fusese încheiată pe data de 28 iunie 2016 în prealabil.